care au uh, uh acționat uh, de unii singuri, nu un altul reprezentant și nu noi împreună. Dacă însă împreună încercăm să intervenim, avem o șansă să aducem lucrurile la liman. Dacă fiecare merge pe cont propriu, nu cred că vom reuși. Mulțumim domnului Fleckenstein. Acum următorul vorbitor este domnul Belder, un minut. Vă mulțumesc, doamnă președinte. pentru o poziție europeană este nevoie de unitate diplomatică, însă din păcate nu prea o avem. Parisul și Roma au interese divergente și susțin două părți diferite în acest conflict. Eu cred că și în guvernul italian lucrurile nu sunt chiar unitare, pentru că și acolo există personalități cu diferite păreri. Mi se pare că Uniunea Europeană este în pericol din acest motiv. Milițiile sunt aprovizionate cu arme și de Turcia. Este foarte urgent să avem o politică de containment, una europeană, însă pe care eu o recomand doamnei înalt reprezentant. Mulțumesc! Vă mulțumesc acum domnul Moraes, are cuvântul un minut. Doamna Vicepreședintă, stimați colegi, firește, doamna Ayala Sender l-a dus pe Casaldo, alții au uh, descris corect situația și intervențiile care au dus la această situație, dar vicepreședinta este aici să vorbească despre situația imediată iar Serviciul European de Acțiune Externă recent a vorbit despre aceste tragedii și vreau, strategii și vreau să-i pun o întrebare cu doamna, împreună cu doamna Spinelli. Cum o să facem acest lucru? Cum se extinderea operațiunii Sofia fără alte vase suplimentare? Există aici o posibilitate de flexibilitate, ne vom modifica punctul de vedere și dacă situația se înrăutăcește, ce se va întâmpla? M-am referit la doamna Ayala Sander, am fost într-o asemenea tabără de refugiați și știm că aici nu se pune problema să dăm vina pe cineva, ci să colaborăm. Riscul în care se află zecile mii de migranți și refugiați aflați în asemenea tabere este cumplită și primim comunicări, am fost în Libia și asta ne arată că există o criză care va fi din ce în ce mai mare în această perioadă, cum groaznică din punct de vedere politic, tensionată. Există vreo flexibilitate a abordării? Și să ne spuneți exact despre situația operațiunii Sofia. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Jurek are acum cuvânt. Minut. Pani przewodnicząca, panie i panowie posłowie, w wypadku tragedii Libii. Doamnă președinte, doamnelor și domnilor, în cazul tragediei libiene, ne uh, confruntăm cu uh, încă un capitol uh, care se adaugă tragediei inițiate de primăvara arabă. Cred că următoarea Comisie Europeană va trebui să se ocupe de această situație alături de colegii care ne vor succeda în noul Parlament. Ehm, sigur că aprecierile noastre ca politicieni se bazează pe ehm, criterii diferite ehm, poți face referire la fapte reale, dar nu trebuie să fim robi unor iluzii. Trebuie să ne asumăm însă responsabilitatea uh, pentru ce se întâmplă în jurul nostru. Mulțumim, domnule Iurec. Are cuvântul doamna Chienghe. Un minut. Grație. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Nu este momentul să ne mai împărțim acum. Infernul din Libia ne readuce pe fiecare în fața responsabilităților noastre. Instituțiile europene și organismele internaționale, guvernele naționale necesitatea cea mai urgentă este cea de a avea o încetare a focului, însă trebuie să contribuim cu toții la găsirea unei soluții politice de durată care să aibă ca perspectivă pe termen lung pacificarea și stabilizarea și reconstruirea Libiei. Bilanțul uh, vieților umane este foarte dur. Au fost luate ostate școli, uh, spitale, tabere de refugiați. Iar categoriile vulnerabile sunt în continuare în um, închisoare, în ciuda pericolelor care, la care sunt supuse femeile, bărbații, copiii, care, pe care nu putem să-i lăsăm fără protecție internațională. Și în infernul Libiei, unii mai consideră că este o țară care, în care se pot debarca migranți în uh, siguranță, de fapt pentru a câștiga puncte electorale. Și acum Guvernele europene, dacă vor să dea dovadă de responsabilitate, trebuie să se reîntoarcă la operațiunea Sofia și cer altul reprezentant să nu mai consideră eh, Libia o țară eh, sigură. Este oare o țară sigură? Vă mulțumim pentru eforturile pe care le faceți. Mulțumesc, doamnă Kienge. Iar acum, domnul Sant, un minut. Mulțumesc că europinii au o datorie că datoria lor acolo este în favoarea poporului libian. Nu cine controlează accesul la resursele africane. Trebuie să fim de acord, în primul rând, asupra acestui lucru. Ce e esențial pentru Europa? Esențial ar fi să nu fie un cuib al terorismului. Libienii au nevoie de stabilitate, și într-o zi de pace și democrație. Fără stabilitate nu se poate întâmpla așa ceva. Nu trebuie să ne străduim să asigurăm că se ființează acolo un regim care ne place. Amestecul străin a dus la situația anarhică care de domină acum și noi avem o mare responsabilitate europenii. Eforturile noastre trebuie să fie făcute de bună credință pentru a permite tuturor forțelor din Libia să aibă o voce de spus, iar în acest proces să nu fim de acord cu paralizia care domină și de, apropo de modul în care își vor înființa libiene instituții naționale. Trebuie să ne gândim să ajutăm pe cei care vor să se unească ca să eliminăm anarhia, să asigurăm securitatea și siguranța poporului libian și către stabilitatea esențială pentru ca societatea să funcționeze normal. Mulțumesc, Mulțumesc domnule Sand. Următorul vorbitor, doamna Cati Piri, un minut. Thank you, Chair Mulțumesc, uh, doamnă președinte. Peste 8.000 de persoane strămutate, zeci de morți, sute de răniți. Iată prețul uh, conflictelor armate din ultimele săptămâni Uh, săptămâna trecută, uh, general Haftar și primul ministru era să ajungă la un compromis, însă generalul Haftar a arătat în, uh, după 4 aprilie că are doar un singur cel de a-și extinde puterea și zona de influență și a și consolida poziția de negocieri prin acțiuni armate. Uh, însă aceste acțiuni creează multe victime civile și uh, declanșează un nou val de refugiați care părăsesc uh, Libia în fugă. Se creează și un teren de joc fertil pentru organizații teroriste. Solicit părților să suspende acest conflict, iar general Haftar să se repoziționeze pe pozițiile anterioare, pentru că altminte nu vom avea viitor. Mulțumesc! Trecem acum la procedura intervențiilor spontane de tip Catch the Eye. Aș vrea să spun că, și să reafirm că toată lumea are doar un singur minut la dispoziție. Programul este foarte încărcat. Are cuvântul domnul Faria mai întâi. Vă mulțumesc, doamnă președinte, stimată doamnă înalt reprezentant. Escaladarea militară în uh, Libia și situația din Algeria și Maroc au avut consecințe economice, umanitare și de securitate pe Europa, pentru că au declanșat un nou val migratoriu către continentul nostru și trebuie să nu mai ascultăm argumentele celor care spun că Libia este o țară sigură pe malul Mediteranei. Printre țările care au oferit 6 milioane de euro ajutor uh, Libiei, însă nu putem să permitem ca aceasta să fie uh, tot ceea ce putem să facem. De exemplu, uh, ofensiva asupra Tripoli nu poate să fie uh, stopată cu aceste eforturi. Trebuie să se reîntoarcă la masa de negocieri cele două părți, trebuie să încercăm să uh, garantăm uh, prin intermediul Guvernului de Uniune Națională pacea și stabilitatea. Trebuie să dăm o șansă libienilor pentru ca să poată să decidă singuri despre viitorul lor. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule Faria, iar acum doamna Ana Gomes. Nu o văd pe doamna Gomes în sală, așa că vom trece la următorul vorbitor care a cerut cuvântul. E vorba de doamna Lalonde. Merci. Mulțumesc, doamna înaltă reprezentanță. Situația din Libia ne preocupă. Cel puțin câteva sute de persoane au murit. Sunt mulți uh, răniți și foarte mulți au fost uh, mutați în altă parte. E vorba de al treilea război civil după răsturnarea lui Gaddafi din 2011. Iar uh, eforturile ONU sunt puse sub semnul întrebării de această ofensivă militară. Nu s-a ajuns la o soluție la acest conflict, deși mulți dintre ei sunt responsabili de situația asta. Mă gândesc la Franța și la Italia. Populația s-a situat, s-a săturat de această situație, ceea ce joacă în favoarea mareșalului Haftar, iar grupările teroriste din Libia există în continuare, iar perioada aceasta de război este o binecuvântare pentru milițiile islamiste și Daesh ceea ce poate duce la destabilizarea regiunii și la un nou val de migrație. Mă gândesc la Tunisia, care e la doar 50 de kilometri de Tripoli. Uniunea Europeană trebuie să aibă inițiativa de revenire la masa negocierilor pentru a găsi o soluție pacifică, un acord cu realitatea din teren pentru a evita o nouă baie de sânge. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, doamna Leland. Bill Etheridge are acum cuvântul. Vă mulțumesc. Libia și toată situația eh, primăverii arabe este o lecție foarte clară care arată ce se întâmplă eh, în urma intervenției Occidentului în țări pe care nu le înțelegem. Uitați ce se întâmplă. Haos, refugiați, eh, morți. Și cine câștigă din asta? Teroriștii Uh, milițiile, diferitele facțiuni militare. Trebuie să înțelegem că pe viitor, dacă vom interveni cu bombe, cu arme, nu vom ajunge să obținem nimic, ci doar vom înrăutăți situația. Trebuie să vorbim cu oamenii, trebuie să-i ajutăm prin mijloace diplomatice, prin mijloace comerciale, dar trebuie să înțelegem că um, zilele liberalismului mușchilor tari uh, s-au terminat. Singura cale de a merge înainte este diplomația și politica comercială. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult, domnule Etheridge. Are cuvântul domnul Ierge Poșpișel. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Eu uh, am ascultat atent intervenția doamnei înalt reprezentant și suntem de acord că numai o soluție politică poate să ofere o soluție generală, pentru că generalul Haftar dorește să destabilizeze țara și nouă ne lipsește o strategie reală. Nimeni nu știe care sunt pașii concreți care ar fi cei corecți. Noi încercăm să facem eforturi diplomatice și putem să sperăm că diplomația va câștiga. Doamna Mogherini Situația este extrem de complexă și mi-e teamă că noi discutăm prea multe și facem prea puține pentru ca să contribuim activ la încetarea acestor conflicte. O destabilizare continuă poate să ducă la un val de migranți către Europa și noi vrem să evităm așa ceva. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule Pospișil. Acum are Mulțumesc, aș dori să apreciez eforturile înaltei reprezentante și ale ONU. Considerăm că facem tot ce putem, totuși să nu uităm un lucru. Avem nevoie de cunoștințe, avem nevoie de o cunoaștere mai deplină a situației ne confruntăm cu o lipsă de informații și foarte mult, de foarte multe ori suntem surpriși și de multe ori suntem dezamăgiți și suferim de probleme financiare. Practic suntem uh, în, nu putem face nimic în foarte multe situații. Serviciile de la dispoziția noastră ar trebui să știe mai bine, să aibă cunoștințe de mai bună calitate pentru a putea fi mai consecvenți și mai coerenți și mai eficienți în ceea ce facem. De multe ori în momentul în care am discutat uh, Africa și Orientul Mijlociu, uh, apar chestiuni pe care nu le pot accepta, și anume elementul de surprinză, surpriza negativă, lipsa de cunoaștere. Așa încât cer să avem din ce în ce mai multe cunoștințe concrete. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Zdroiovski. Am ajuns la sfârșitul listei vorbitorilor și o să dau acum cuvântul doamnei Mogherini, în alta reprezentantă. Aveți cuvânt. Uh, Mulțumesc, doamna președinte. Îmi pare rău că unii din colegi care ne-au adresat întrebări au părăsit sala înainte ca să putem uh, să le oferim aceste răspunsuri. Poate că vor asculta intervenția noastră mai târziu. Cum uh, discutăm o temă atât de serioasă și deloc surprinzătoare, pentru că de ani de zile încercăm și la nivelul UE și la nivelul Națiunilor Unite să uh, rezolvăm o situație. Alături de noi uh, se chinuie și Uniunea Africană și Uniunea Arabă. Uh, deci, cu atât mai mult Uh, cu atât mai mult uh, sunt dezamăgită oarecum să constat că în această sală se află mai mulți spectatori decât deputați. M-aș fi așteptat uh, să fie mai mulți participanți activi. Oricum, răspunsurile mele vi se adresează dumneavoastră celor prezenți în sală ultimele săptămâni, ca și ultimii ani, n-au fost, n-a fost o perioadă ușoare. Nu este, nu avem întotdeauna poziții convergente în ce privește Uh, rolul nostru de jucat acolo, însă azi există convergență în ce privește politica europeană și acțiunea europeană necesară pentru stabilizarea acestei țări, pentru a oferi astfel uh, posibilitatea libienilor, uh, cetățenilor, instituțiilor, diferitelor facțiuni, fie ele și aflate în conflict, să le oferim așadar posibilitatea de a-și găsi uh, singuri uh, calea pentru o conciliere națională. Vreau să mulțumesc Parlamentului pentru tot efortul pe care l-a depus în acest sens și cred că și noi am reușit să obținem câte un rezultat bun chiar și în aceste circunstanțe foarte dificile. Cred că uh, putem fi mândri de cel puțin două chestiuni mai întâi de sprijinul pe care l-am oferit în mod constant Națiunilor Unite, însărcinaților speciale a Națiunilor Unite, ICNUR, eh, care întotdeauna a putut să se bazeze pe eh, sprijinul UE în teren, eh, inclusiv financiar. De asemenea, sunt foarte mândră de faptul că personalul nostru s-a reîntors la Tripoli înaintea altor, multor diplomați din lume am vizitat uh, și eu birourile noastre la uh, Tripoli uh, după o absență îndelungată de acolo și mă bucur că o să ne întoarcem, sperăm, la, la un soi de normalitate în Libia curând. Nimic nu este normal în Libia momentan. Este foarte important ca Uh, Uniunea Europeană, uh, instituțiile europeană să se cunoască că au, au, au, um, au uh, intervenit întotdeauna consecvent, atât pe linie diplomatică și politică, cât și pe linie financiară. Și acest lucru s-a întâmplat, nu în ultimul rând, cu sprijinul um, Parlamentului European. Un alt lucru de care sunt mândră este că acum putem să începem o fază de consolidare a eforturilor noastre în, în, depuse într-o primă fază, consolidare care trebuie să meargă mână-mână cu instituțiile Națiunilor Unite. Nu, situația, dacă se deteriorează în teren, dacă situația militară escaldează în Libia, să știți că prima mea îngrijorare uh, nu vor fi migranții, ci, ci uh, deteriorarea situației uh, la fața locului și Sigur că ne preocupă viețile, destinele migranților și vă mulțumesc că ne aduceți aminte că trebuie să ținem cont de faptul că înainte de toate, toate, toate persoanele, toți migranții sunt și oameni. Dar trebuie să colaborăm cu Libia pentru binele Libiei și a libienilor. Este o țară vecină, este o țară care merită să fie tratată ca un partener veritabil din partea noastră. Acestea fiind spuse, într-adevăr, am uh, lansat o colaborare cu uh, Națiunile Unite, cu Uniunea Africană pentru uh, crearea acestor centre de detenție pentru a contracara activitatea contrabandiștilor și a traficanților de ființe umane am reușit să ajutăm ICNOR și uh, Organizația Mondială pentru Migrație uh, să uh, strămutăm din centrele de detenție un număr de 40.000 de migranți, fie în zone în care sunt protejate sau fie mai bine, fie în țările lor de origine. Aici am colaborat foarte bine cu statele membre ale Uniunii Africane într-o situație care, din punct de vedere militar, um, este tot mai volatilă, evident că aceste eforturi devin tot mai dificile. Tocmai de aceea am susținut și reiterez, am, am susținut uh, apelul lui Filippo Grande pentru ca toate uh, părțile cu acces la uh, centre de detenție ale ICNUR să-și continue activitatea. Este o chestiune vitală pentru pentru cei de acolo. Unii dintre dumneavoastră mi-ați adresat întrebări care vizează activitatea noastră în Libia și în beneficiul uh, spre binele refugiaților. Acum pot să vă spun foarte clar că azi Uniunea Europeană nu consideră Libia a fi o țară terță sigură. Uh, am declarat acest lucru în repetate rânduri și au, um, și-au asumat această poziție și colegii de la Comisie. Deci, având în vedere circumstanțele actuale, nu este o țară sigură. Unii din uh, membrii Parlamentului European m-au întrebat, mi-au pus întrebări în legătură cu operațiunea Sofia. După cum știți, uh, pentru că n-a fost uh, vorba de operațiune secretă, uh, eu am sugerat uh, statelor membre o, un mod de operare care n-a fost împărtășit de statele membre. Eu întotdeauna am uh, sugerat că uh, navele de patrulare trebuie să rămână în apele internaționale pentru că ar fi un uh, element desuasiv important. Uh, uh, numărul refugiaților în, uh, dinspre Libia au, a, a scăzut în ultimii ani cu peste 80%, tocmai mulțumită operațiunii Sofia. Deci uh, vedeți că există, uh, există probleme atunci când lansezi o operațiune navală fără să ai navele de care ai nevoie. Eu sper că statele membre care au avut o poziție divergentă vor uh, ține cont de nevoia de a detașa în regiune în apele internaționale nave și mijloace de desuasiune corespunzătoare pentru că uh, pentru a contracara activitatea uh, traficanților de ființe umane, dar și pentru a um, ne achita uh, de obligațiunile pe care ne le-am asumat în legătură cu uh, rezoluția Națiunilor Unite care privește între altele și un embargo al petrolului pentru această țară. Deci și pentru așa ceva este necesară o prezență navală puternică în regiune. Am spus-o deja în mod public și n-am nimic împotrivă să repet aici în acest parlament, în acest hemiciclu. Spun așadar că fără aceste mijloace navale, operațiunea Sofia nu va putea să-și aducă la îndeplinire mandatul uh, care a fost dat, deci sper că statele membre vizate își vor reconsidera poziția. Este responsabilitatea lor, este alegerea lor și sperăm că statele membre respectiv vor ajunge la o concluzie corectă în următoarele săptămâni. În încheiere aș vrea să vă mulțumesc încă o dată dumneavoastră tuturor, indiferent de eh, grupurile politice din care faceți parte, pentru eh, sprijinul pe care ni-l acordați, eh, pentru, pentru activitatea noastră ce o desfășurăm în teren, nu doar de azi, de ieri, deci chiar și în ultimii ani. Eforturile noastre, alături de Națiunile Unite au ca și scop repunerea Libiei pe un făgaș în care libienii pot decide singuri în legătură cu viitorul lor, pot încheia acest conflict. Evident că mai întâi trebuie să detensionăm situația militară și trebuie să găsim o cale pentru a crea instituții puternice, inclusive uh, și a reface decența acestei țări. Cred că putem spune fără echivoc că cu excepția unor puține uh, voci uh, pe care le-am auzit și în acest Parlament, uh, există o susținere foarte clară pentru deschiderea coridoarelor umanitare. Se solicită la unison încheierea conflictului militar și revenirea la masa negocierilor sub auspiciile Națiunilor Unite. Eu am convingerea că în continuare există speranță pentru libieni pentru ca acestea să-și poată reface eh, țara și să-și favorească propriul lor viitor. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumim foarte mult! puheenjohtajan ja unionin ulkoasioiden turvallisuuspolitiikan. Avem o mică problemă tehnică. Ja sen aiheena on Acum uh, o să vorbim despre recunoașterea SUA a înălțimilor Golan ca și teritoriu israelian, plus posibilă anexare a așezărilor din Cisjordania. Are cuvântul doamna înaltă reprezentantă. Mulțumesc! Iată o dezbatere care vizează două subiecte distincte, dar se pornește de la războiul din 1967, însă sunt, după cum spuneam, două evenimente diferite. Decizia administrației SUA de a recunoaște înălțimile Golan ca fiind teritoriul israelian și apoi politica de uh, extindere în Cisjordania. Și permiteți-mi să abordez subiectele diferențiat și separat în această dezbatere. Mai întâi, înălțimile Golan. Uniunea Europeană are o poziție simplă și clară, după cum uh, a reiterat-o de mai multe ori de-a lungul timpului și și în timpuri mai recente, și anume Uniunea Europeană nu recunoaște suveranitatea Israelului asupra niciunui teritoriu ocupat de Israel din iunie 1967 încoace, în concordanță cu rezoluția Consiliului de Securitate ONU și în concordanță cu legislația națională, ceea ce se aplică și înălțimilor Golan. Pe 27 martie eu am uh, emis o declarație în numele tuturor celor 28 de state membre, clarificând că aceasta este poziția UE, în ceea ce privește statul, statutul înălțimilor Golan a fost mereu uh, poziția noastră, nimic nu s-a schimbat. În paralel, cele cinci state UE care sunt în Consiliul de Securitate ONU, Regatul Unit, Franța, Germania, Belgia și Polonia, și au exprimat această poziție comună la New York și anume într-o declarație comună la New York. Deci noi mereu cerem statelor UE să vorbească cu o singură voce, ceea ce s-a și întâmplat în această situație. De fapt, nu este singura situație și vreau să mulțumesc celor cinci state membre care sunt la ora actuală în Consiliul de Securitate ONU pentru uh, faptul că uh, și-au coordonat pozițiile, au exprimat pozițiile împreună, inclusiv prin declarații comune de presă, uh, ceea ce este foarte important, inclusiv întâlnire cu mine au fost comune pentru a ne coordona poziția UE. Este un lucru care se întâmplă din ce în ce mai des și cred că asta arată care este răspunderea noastră a europenilor de a susține sistemul multilateral și ordinea multilaterală în aceste timpuri. Revenind la cel al doilea subiect, și anume guvernanța israeliană asupra politicii de extindere, nu voi uh, comenta politica unui viitor guvern care încă n-a fost creat, tot ce pot să spun este în felul următor. Vedem uh, în ultimul timp, în ultimele luni, faptul că construcțiile israelienilor au continuat. Se planifică mai bine de 4600 de noi unități de cazare și asta după ce am repetat într-o declarație că noi considerăm că activitatea de colonizare este ilegală în baza legislației naționale și că uh, asta erodează posibilitatea unei soluții cu două state. De fapt, soluția cu două state nu doar că începe să dispară, dar este demontată bucată cu bucată. Pentru noi, cei din Europeană, este foarte important să rămânem uniți și să spunem foarte clar că abandonarea soluției cu două state ar genera mai mare haos, nu doar uh, pe Tărâmul Sfânt, dar uh, și în întregul Orient Mijlociu, care deja se confruntă cu o situație extrem de grea în ceea ce privește proliferarea crizelor. Urmă, următoarea escaladare a conflictului uh, ar putea scăpa de sub control, conflict israelo-palestinian, și este cu mare risc. Să nu mai spunem și faptul că este foarte important ca soluția cu două state și crearea unui stat palestinian reprezintă un lucru important pentru întreaga opinie publică din lumea arabă și asta, repet, într-o regiune care a cunoscut uh, niște probleme relevante în ultima perioadă. Perspectiva cu două state trebuie să rămână în viață și trebuie să prezervăm posibilitatea de a avea noi negocieri pentru a obține pacea, ca să fim realiști, ca să avem succes. Deci orice plan viitor pentru Israel și Palestina va trebui să pornească de la parametrii conveniți în plan internațional, inclusiv uh, liniile din 1967 cu schimbările, interschimbările convenite și cu Ierusalimul ca fiind capitala comună a celor două state. Foarte clar, totul pe parcursul anilor, vom continua să păstrăm aceeași poziție. Uniunea Europeană va recunoaște schimbările la frontierele pre-1967 doar dacă părțile cad de acord și doar dacă se găsește o soluție cu privire la Ierusalim. Este o poziție de principiu, dar ne bazăm și pe o evaluare realistă a situației de la fața locului, căci soluția cu două state este în primul și în primul rând esențială pentru pace, dar este esențială și pentru securitate, începând cu securitatea Israelului. Este un lucru esențial pentru democrație, atât în Israel cât și în Palestina și este important să garantăm o creștere economică cu adevărat durabilă, atât pentru israelieni cât și pentru palestinieni. Și cel mai important chiar, și permiteți-mi să adaug, este esențial pentru pace, securitate și creștere economică în toată regiunea, începând cu țările învecinate. Dacă situația nu se îmbunătățește, lucrurile vor lua, vor lua o turnură înspre rău. E realitatea la care asistăm în acești ani, în aceste vremuri grele. Cred că este foarte important să menținem în viață această perspectivă. Este cel mai curajos lucru și cel mai, cea mai fructuoasă contribuție pe care o putem aduce. Un serviciu pentru pace și pentru stabilitate și securitate în regiune este ceea ce va continua să facă Uniunea Europeană în lunile viitoare cu toți cei care sunt gata să se implice în așa fel încât să existe pace durabilă începând cu partenerii noștri arabi. Vreau să vă spun că în ultimele luni am avut ocazia să ne întâlnim cu leadershipul Ligii Arabe într-un prim summit uh, cu Liga Arabă al Uniunii Europene la, în Egipt. Am participat și eu. A fost uh, o reuniune importantă care a venit în urma altor reuniuni de acest gen și vreau să vă spun că s-a discutat și despre înălțimile Golan și despre soluția cu două state. De fapt, a fost probabil unul dintre principalele elemente de discuție și este unul dintre elementele care îi aduce aproape pe europeni și pe arabi în aceste momente grele. Aștept cu nerăbdare să conlucrăm pe mai departe pe acest subiect specific care este atât de important pentru securitate și pentru pace în zona Mediteranei. Mulțumesc! Vă mulțumim, mulțumim în altei reprezentante. Acestea fiind spuse, doresc să dau acum cuvântul în numele PPE domnului Preda, un minut. reprezentant. Stimată doamnă înaltă reprezentantă, grupul meu a fost împotriva acestei dezbateri Poziția Uniunii Europene în legătură cu înălțimile Golan este clară. Rezoluții, în urma rezoluțiilor Consiliului de Securitate nu recunoaștem uh, autoritatea Israelului asupra acestei zone și dumneavoastră în martie, în declarația dumneavoastră, ați amintit acest lucru. Uh, declarația administrației Trump nu modifică deloc situația de pe teren și declarația de pe 6 aprilie privind Cisjordania a avut loc în contextul uh, alegerilor din Israel. Nu vedem, deci, Uh, nici uh, un motiv de a sprijini strategia electoralistă a extremei stângă din Parlament. Nu va face decât rău strategiei UE în procesul de pace. Dar dacă tot discutăm despre acest subiect, trebuie să recunoaștem că uh, dezmembrarea statului sirian a creat o situație și mai volatilă pe înălțimile Golan. Trebuie să ținem cont și de securitatea Israelului, având în vedere că șiiții siriani uh, sunt uh, sprijiniți uh, de Iran și de Hezbollah. Mulțumesc pentru atenție. Vă mulțumim, domnule Preda, și acum, în numele grupului S și D, are cuvântul Elena Valenciano, un minut și jumătate. Ceea ce se întâmplă între Israel și Palestina și atitudinea administrației Trump, care l-a luat pe domnul Netanyahu de mână, nu este un lucru nou. Este foarte clar ce fac, chiar dacă îl surprinde acest lucru pe domnul Preda. Întrebarea este ce facem noi. De ce continuăm să denunțăm atât de timid ceea ce este o încălcare a dreptului internațional, evidentă? Noi permitem guvernului israelian și permitem administrației americane ceva ce este ilegal conform dreptului internațional. Nu putem să cerem unii să respecte dreptul internațional și să permitem altora să nu-l respecte. Am impresia că suntem prea trimiți pentru că nu știm cum să facem în relație cu sau, sau ce atitudine să avem față de o um, administrație americană clar obstilă Uniunii Europene. Cred că prima mea intervenție din acest uh, hemiciclu a fost despre conflictul dintre Israel și Palestina. Și iată, penultima mea de, uh, intervenție este în legătură cu același subiect. Um, nu suntem capabili să gestionăm situația, injustițiile sunt evidente și nu putem să facem nimic pentru soluția cu două state fizic vorbind. Putem politic să cerem același lucru, dar concret nu putem face nimic. De aceea cred că a venit momentul să ridicăm mai mult vocea. Mulțumim, doamnă Valenciano, și acum, în numele grupului ECR, urmează domnul Bas Belder, o minut și jumătate. Mulțumesc, doamnă președinte. Cine a mers în înălțimile Golan știe cât de important este acest teritoriu pentru siguranța Israelului și a cetățenilor săi. Cine a mers acolo știe că îndeaproape pe teritoriul sirian, Iranul și Hezbollahul au o prezență militară. Și cine ia în serios Iranul și Hezbollahul știe că Republica Islamistă joacă un rol esențial aici pentru uh, distrugerea statului israelian. Și iată că în recunoașterea înălțimilor Golan de către America a fost uh, înfăptuită și iată că acum uh, singura sarcină a înălțimilor Golan este aceea de a uh, joca un rol în procesul de pace. Cine recunoaște înălțimile Golan ca fiind teritoriul israelian, înseamnă că a înțeles care este legătura biblică a acestui teritoriu cu poporul israelian. Și vreau să vorbesc inclusiv despre țara mea. Nu mai interpretați selectiv dreptul internațional și recunoașteți aceast, acest teritoriu așa cum este el, exact cum au făcut aliații noștri, SUA, căci asta sunt ei, sunt aliații noștri. Mulțumim foarte mult domnului Belder. Urmează acum în numele ALDE doamna Hilde Vautmans, un minut. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Stimată înaltă reprezentantă, mă îngrijorează situația, mă îngrijorează ce se întâmplă în Israel și mă gândesc că din ce în ce mai mult primim semnale cum că Israelul față de soluția cu două state se, uh, are o atitudine îndepărtată. Iată că suveranitatea statului Israel vrea să fie extinsă și mi se pare că ne aflăm acum într-un punct deosebit de critic. Procesul de pace, din câte pot eu judeca, este lăsat la o parte și în trecut puteam susține că SUA uh, participă constructiv la găsirea unei soluții internaționale, dar din ce în ce mai mult mie mi se pare că încurajează și acceptă sau poate chiar uh, uh comite aceleași încărcări ale dreptului internațional. Așa că vă întreb, stimată înaltă reprezentant, uh, să susțineți punctul nostru de vedere și mai tare și mai clar. Am votat câteva rezoluții, spunem foarte clar că noi suntem pentru soluția cu două state, cu frontierele care au fost fixate în 1967, un Israel și o Palestina care să poată trăi în pace. Și ce așteptăm acum din partea dumneavoastră? Uh, de fapt, ne orientăm în funcție de administrația Trump, care va veni cu un Uh, nou plan. Ieri, 37 de șefi de stat și de guvern au adresat o scrisoare deschisă către dumneavoastră, un semnal important uh, din partea Europei și avem întrebări către dumneavoastră. Haideți să facem ca vocea să să fie auzită și mai tare și mai clar. Să spunem că este doar o singură soluție. Nu există decât o singură soluție pentru a ieși din acest conflict și anume soluția cu două state. Și vă cer să uh, dați ascultare acestei scrisori deschise. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult, doamnă Fautmans. Are acum cuvântul în numele Verzi, în nume GUE, mă scuzați, doamna Matias. Brigada, E președinte. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Da, este adevărat că această situație nu are nimic nou, însă a existat o, în ultima vreme o escaladare a situației care suminează procesul de pace în uh, Orientul Mijlociu, teritoriile palestiniene uh, știm bine că au mai fost uh, contestate, dar de data asta e vorba de ceva direct din partea primului ministru israel. Nu vă mă îndoiesc de calitatea dumneavoastră, doamnă Mogherini, dar poate avem nevoie și de alte instrumente. Trebuie să ne gândim la consecințele acțiunilor noastre. Uh, avem acordul de asociere, poate că va trebui să-l suspendăm. Mă întreb și ce se întâmplă cu acordul din 1967? Rămâne o vorbă goală sau chiar uh, vom încerca să uh, facem ceva? Oamenii mor între timp și trebuie, trebuie să acționăm. Și, în sfârșit, vreau să vă spun și să-i spun domnului Preda că în momentul în care drepturile omului sunt folosite în scop electoral, este foarte clar că asta este ceva cât se poate de negativ. Eu voi promova mereu drepturile omului, însă mă îndoiesc dacă dumneavoastră chiar o faceți în afară de scopurile electorale. Mulțumesc. Eh, täällä ei ole tarkoitus huudella Puteți cere cartonaș albastru, dar nu urlați din uh, celălalt capăt al încăperii. Deocamdată n-a, întreb, n-a cerut nimeni cartonaș albastru, acum urmează Magrete Auken în numele verzilor. Mulțumim, doamnă Mogherini, pentru cuvintele dumneavoastră și mulțumim pentru că păstrați Europa unită și pentru faptul că vă exprimați foarte clar în numele Europei. Dar, din păcate, nu um, ați uh, făcut Israelul uh, să acționeze altfel. Trebuie să trecem de la vorbe la oarecum la fapte. Um, o scrisoare a uh, unor prim-ministri actuali și din trecut uh, a făcut referire la o rezoluție a ONU și a spus că trebuie să se întâmple ceva acum. Trebuie să întrerupem toate legăturile cu așezările ilegale, cu toate firmele de acolo, din colonii și sunt sigură că dacă va fi un preț economic de plătit, se vor mai face mai multe eforturi. Nu se va renunța la speranța unei soluții cu două state. Speranțele nu sunt suficiente. Știți și dumneavoastră la fel de bine ca mine acest lucru. Mulțumesc. Mulțumim, doamnă Auken. Și acum Aceștia au fost vorbitorii în numele grupurilor politice. Urmează acum doamna Maria Arena. Mulțumesc foarte mult, doamna președinte. Este adevărat că politica externă europeană n-a fost niciodată atât de îndepărtată de cea americană așa cum este în ziua de astăzi, nu numai când e vorba de Orientul Mijlociu. De pildă, dumneavoastră ați fost uh, o promotoare a acordului uh, iranian nuclear pe când americanii s-au uh, desolidarizat, așa cum s-a întâmplat și cu acordul COP21. Când e vorba de Israel, bineînțeles, Statele Unite au uh, sprijinit uh, partea cea mai extremă din uh, guvernul israelian uh, și o serie de țări au hotărât uh, să-și mute capitala la Ierusalim, considerând-o ca pe o capitală. Să nu mai spunem că uh, Statele Unite astăzi recunoaște suveranitatea israeliană pe înălțimile Golan. Asta înseamnă că nu îi pasă absolut deloc de dreptul internațional. Și totuși, uh, Comisia și Consiliul au spus că doresc să continue negocieri comerciale cu Statele Unite, pe care eu îl consider un stat pierdut, care nu uh, respectă deloc multilateralismul. Doamnă președinte, ce este de făcut? Ați epuizat toată gama de instrumente politice, diplomatice, însă probabil că mai sunt și instrumente care n-au fost activate. E vorba de acordurile comerciale și acordurile de asociere. Numai prin uh, intermediul sancțiunilor aceste state vor putea în sfârșit să reacționeze pentru ca mâine, într-adevăr, să avem cu adevărat acea soluție cu două state care se îndepărtează pe, pe zi ce trece Uh, zice trece față de politica uh, internă israeliană care vorbește despre anexare, dar și în general uh, față de politica noastră externă, cred că Europa trebuie neapărat să preia această ștafetă și să promoveze această soluție. Mulțumesc foarte mult, doamna Arena. Acum, domnul Preda a cerut un cartonoș, cartonaș albastru. Doamna Arena, acceptați acest cartonaș, vă rog. Vă rog frumos, 50 de minute. Maria, tu, ci vien de din... Dragă Maria, ai spus că Statele Unite sunt un stat uh, pierdut în eta voaiu. Nu crezi cumva că o astfel de poziționare dăunează relațiilor noastre între Europa și Statele Unite? Nu cumva consider că partea de la stânga Partidului Socialist și extrema stângă nu cumva se fac ele vinovate și nu sunt ele responsabile pentru deteriorarea acestei atmosfere plăcute și de bună înțelegere uh, între noi și americani. Ce s-a întâmplat? Ce i-a iritat așa de mult pe americani, dragă Maria? Mulțumesc! Stimate domnule Preda, dragă Dan, Statele Unite nu au așteptat stânga europeană pentru a călca în picioare dreptul internațional în momentul în care Trump aplică tarife vamale pe aluminiu și interzice exporturile către Statele Unite de aluminiu din motive de securitate, asta înseamnă să calgi în picioare acorduri, acorduri internaționale, în momentul în care aceeași țară recunoaște, recunoaște suveranitatea Israelului pe înălțimile Golan, e același lucru ce se întâmplă. Să spui că aripa de stânga este vinovată, mi se pare că este o, o rea voință. Îmi pare rău. Dacă nu vrei să faci temenele în fața lui Trump sau dacă vrei să o faci mai cu seamă, este alegerea ta. Noi nu facem asta. Mulțumesc! Mulțumesc! Mulțumim și acum uh, trecem la intervențiile spontane. Sunt câteva solicitări și sugerez logica următoare pentru că avem mult prea multe solicitări și mă uit puțin și la orar. Deci, cei care deja au luat cuvântul în dezbaterea precedentă, la catch the precedent, nu vor mai interveni încă o dată acum. Prin urmare, voi da cuvântul și nu voi da cuvântul uh, celor care apar doar acum în sală. Și așa vom avea un număr suficient de intervenții. Să sperăm că după aceea în alta reprezentantă poate să ofere răspunsuri. Primul vorbitor la Catch the Eye este José Sánchez Salafranca. Un minut. Președinta, señora Altar. Mulțumesc, doamnă președinte, doamnă înaltă reprezentantă, doamnelor și domnilor. Putem fi prieteni ai Israelului, dar acest lucru nu înseamnă că de fiecare dată când președintele american, președintele american îi vine o nouă idee, Uniunea Europeană trebuie să schimbe poziția rapid. Acest lucru este valabil, doamnă președinte, și în ceea ce privește statutul Ierusalimului și rezoluția 478 a Consiliului de Securitate al ONU și e valabil și în legătură cu rezoluția 242 și 497 și statutul înălțimilor Golan și în legătură cu anexarea coloniilor din Cisjordania. Aceste acte unilaterale nu fac decât să fragmenteze, să rupă consensul internațional, să facă și mai dificil procesul de pace deja foarte complicat din Orientul Mijlociu și să îndepărteze și mai mult soluția cu două state apărată de Uniunea Europeană, două state viabile care să coexiste pașnic, pacific, într-o situație de pace și securitate la care aspiră și Israelul și poporul din Palestina. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc. Urmează acum Arneliț. Stimată înaltă reprezentantă, stimată doamnă președinte, mulțumesc înaltă reprezentante. Sunt de acord că Uniunea Europeană nu trebuie neapărat să se ia după Trump. Încălcarea dreptului internațional și recunoașterea înălțimilor Golan nu este un lucru pe care trebuie să-l facem și noi. Iar în ceea ce privește atitudinea lui Netanyahu, e greu să se mai uh, imagineze o soluție pașnică pentru cele două state. S-a anunțat uh, faptul că se continuă colonizarea Cisjordaniei și se insistă asupra înălțimilor Golanului și asta după ce, în timpul campaniei electorale, a aprofundat fragmentările care există deja. Față de guvernul israelian, trebuie să ne verificăm puțin atitudinea, pentru că, pe termen lung, Uniunea Europeană nu poate fi de acord cu colonizarea aceasta și cu ocuparea aceasta. Uniunea Europeană îl are ca partener pe SUA, dar din păcate l-a pierdut acum, a, a, a pierdut SUA în găsirea unei soluții cu două state. Și este foarte important ca Uniunea Europeană să insiste asupra respectării dreptului internațional. Și asta trebuie să o facă și ambasadele. Europa nu poate să-și mute ambasadele la Ierusalim, cum a făcut SUA. Deci, o rog pe doamna înaltă reprezentant să susțină Parlamentul în această solicitare. Mulțumesc. Mulțumim foarte mult, domnule Liț. Urmează acum domnul Arne Gerike. Toată această poveste cu privire la Israel se bazează pe istoria poporului uh, iudeu cu privire la binecuvântarea Domnului conferit acestui popor și când discutăm despre înălțimile Golan și despre Cisjordania, putem să facem doar în contextul securității Israelului. Însă Europa a capacitat Iranul. Iranul intervine în Siria și sporește riscul față de Israel. Și uh, protecția celor care servesc și este ceva de la sine înțeles. Dar când e vorba de Israel, dintr-o dată vorbim o cu totul altă limbă. Noi, ca parteneri europeni, trebuie să mergem pe calea păcii și să asigurăm pacea în regiune. Doar astfel vom reuși să obținem pace și să avem pace între religii. Deci, fiind dată situația, există doar un partener în Orientul uh, Mijlociu, un partener de nădejde, și anume poporul iudeic. Este singurul stat de drept de acolo care deja de mii de ani respectă un sistem judiciar care se apropie foarte tare de al nostru, iar în ceea ce este situația securității, iată că ne oferă un exemplu bun. Rezoluțiile ONU împotriva Israelului nu au niciun temei. Trebuie să nu uităm că evreii au fost hăituiți și au fost înlăturați din uh, statele arabe mai de mult. Vorbitorul este întrerupt, ne pare rău. Domnule Gheriche, nu uitați, aveți un minut, nu un minut și jumătate. Urmează acum următorul vorbitor, doamna Rosa D'Amato. Grazie, președinte. Mulțumesc. Și la această ultimă plenară din acest mandat, uh, iarăși discutăm uh, uh, ce face administrația americană, practic o violare a dreptului internațional. Uh, pretențiile pe care le are Israelul asupra înălțimilor Golani cu atâtea și atâția arabi uh, este o problemă care ne preocupă în continuare după anii 60. Uh, este foarte clar că Israelul continuă să construiască și alte colonii și în Cisjordania și așa mai departe. Soluția cu două state, două popoare devine acum o himeră pur teoretică și acum trebuie să facem ceva în sfârșit ca să oprim acest conflict. Delegația mea își dorește um, respectul dreptului internațional și respectarea granițelor de, de dinainte de 1967 și din 2016 încoace, încoace palestinienii sunt disperați, sunt alungați din casele lor, nu li se mai respectă drepturile fundamentale. În Israel este o derivă autoritară, unii o consideră legitimă și se spune că Israelul este singura democrație din Orientul Mijlociu. Trebuie să facem ceva pentru noi toți, pentru a rezolva această situație. Mulțumesc foarte mult, doamnă Damato. Urmează domnul Milan Zver. Mulțumesc, doamnă președinte. Stimată doamnă înaltă reprezentantă, procesul de pace din Orientul Mijlociu a fost în criză de mai mulți ani. Conceptul soluției cu două state sau două popoare în două state se îndepărtează din ce în ce mai mult. Și, mm, Poziția Israelului s-a schimbat mult. Um, americanii, forțele armate au părăsit regiunea. Dar dacă Uniunea Europeană dorește să aibă un rol de jucat, trebuie să, aibă, să fie mult mai activă în acest proces. Nu putem permite Statelor Unite să sprijine Israelul pe de o parte și pe de altă parte Uniunea Europeană să uh, fie de partea Palestinei. Uniunea Europeană trebuie să fie actor cheie în negocieri, nu doar să plătească. Mulțumesc. De Andy Cristea. Urmează domnul Andy Cristea acum. Thank you, Chair. Dear colleagues, this house has... Dragi colegi, această instituție are răspunderea de a menține o abordare echilibrată, mai ales fiind dat că ne apropiem de campania electorală și este un lucru bun că se discută despre înălțimile Golan în această seară, dar o dezbatere despre aceste teritorii trebuie să se refere și la marele risc de securitate din nordul Israelului, Mă refer la faptul că Iranul intervine în Siria, la miliția șiită și la organizația Hezbollah. Uniunea Europeană pentru a menține o abordare echilibrată, trebuie să arate un angajament și față de securitatea Israelului. Dragi colegi, poate greșesc, dar eu aș zice că această dezbatere nu servește unui obiectiv, fiind dat că situația în teritoriu este neschimbată, iar poziția Uniunii Europene este bine cunoscută. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult domnului Cristia. Urmează domnul Scripec doamnă <clears throat> președintă Mulțumesc. Astăzi îi se aduc foarte multe reproșuri Israelului. Și ascultăm din partea colegilor, din partea numeroși colegi, multe intervenții cu privire la consecințele pe care le au uh, măsurile asupra poporului israelian. Mie nu mi se pare că este foarte corect. Permiteți-mi să fac două observații. Israelul are dreptul să se apere și trebuie să aibă control asupra Cisjordaniei și asupra înălțimilor uh, Golan, pentru că sunt puncte strategice și multe armate ostile Israelului pot ataca din aceste locuri. Din istorie știm prea bine care sunt operațiunile teroriste ale Hezbollahului. Israelul nu poate ignora acest pericol. Trebuie să întreprindă pași pentru a garanta securitatea cetățenilor. Iar statisticile vorbesc mai bine decât uh, noțiunile politice. Iată că Întreprinderile israeliene angajează mai bine de 200.000 de arabi și asta cu un salariu foarte bine plătit. Mulțumesc pentru atenție. Da, mulțumim domnului Scripec. În încheiere, Constantinos Papadakis. Mulțumesc. Recunoașterea Ierusalimului ca o cap capitală a Israelului și transferul ambasadei americane acolo a fost o primă provocare. O altă provocare din partea Statelor Unite este recunoașterea anexării înălțimilor Golan uh, pe care Israelul le-a luat Siriei. Iată cum se transformă politica americană în Orientul Mijlociu Practic, uh, americanii încearcă să câștige puncte în, în uh, față de Rusia. Guvernul uh, Siriza a, permis această, a permis această politică um, a, și nu ajută la nimic la recunoașterea statului palestinian. Um, și continuă relațiile economice și militare cu Israelul ca și cum nu ar fi nicio problemă. Ocuparea înălțimilor Goman trebuie să se pună acum um, uh, să se stopeze acum uh, ocuparea înălțimilor Golan, să se pună capăt acestei uh, ocupări și să se recunoască granițele din 67. Mulțumesc. Anteeksi, Papadakis. Mulțumesc, domnule Papadakis. Și acum dau cuvântul din nou doamnei înalte reprezentante. Let me restate. Aș vrea să repet uh, cât se poate declar ceea ce am mai spus în mai multe rânduri în această aulă. Uniunea Europeană consideră că Israelul și israelienii sunt parteneri, sunt prieteni, la fel ca și palestinienii și autoritatea palestiniană, tot parteneri și prieteni, așa considerăm uh, de, de asemenea că și americanii sunt prietenii și partenerii noștri și pozițiile noastre nu sunt determinate sau fixate în altă parte. Ele izvorăsc din convingerile noastre legate de ceea ce e mai bine de făcut în interesul păcii și stabilității în Europa, ceea ce uh, reprezintă și, de asemenea, și în regiunea noastră Europa. Și cu respectarea dreptului internațional. Aceste lucruri nu se negociază. Ați uh, spus că a repeta în unanimitate poziția noastră nu înseamnă că suntem ostili față de interlocutorii noștri. Uh, înseamnă că suntem cât se poate de încrizători, cum că întotdeauna am crezut și vom continua să credem că, în primul rând, cine are puterea are dreptate. Acesta nu este un principiu nimerit. Și apoi, ideea că poți să schimbi uh, granițele prin forța militară este o idee periculoasă în Europa, în Orientul Mijlociu și peste tot. Iată de ce poziția noastră privind uh, înălțimile Golan a fost și este atât de uh, clară. Noi credem în dreptul internațional, în regulile internaționale, în standardele și normele internaționale care trebuie să fie respectate. Și acesta este un principiu care servește intereselor tuturora și asta am spus-o uh, întotdeauna, în mod